chiar dacă ești ferm convins de nevoia acestor acțiuni. Și aici, încă o dată, putem să formăm o alianță între Parlament și înaltul reprezentant pentru a impulsiona niște lucruri pe care eu singur nu aș putea să le, le, le duc mai departe. Și iată, uh, ar fi chiar în această seară un punct de plecare uh, Uh, pentru a progresa în materie de drepturile omului peste tot în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! La sfârșit dau cuvântul doamnei raportor, doamna Wieseler Lima. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Mr. Borrell, for... Mulțumesc pentru, acest, mulțumesc pentru aceste explicații. Aș vrea încă o dată să fiu vocea celor care au intervenit astăzi Aș vrea pur și simplu pe lângă cele care au fost puse aici, să menționez niște dificultăți. Multilateralismul este foarte important pentru că este un pilon care ajută apărătorii drepturilor omului aflați în dificultate persoanele LGBTI care au mari dificultăți în anumite țări, violențele împotriva femeilor și fetelor, lanțurile de producție care au fost numite, care sunt problematice, companiile care au și ele răspunderea lor, căsătorile forțate, toate astea, printre multe alte dificultăți care au fost menționate astăzi aici. Domnule Borel, ați numit instrumente aici, avem misiunile de observatori, avem acțiunea dumneavoastră ca înalt reprezentant și apărător al drepturilor omului și al libertății religioase și vreau să închei ne-ați spus ce cer, ce, ne-ați întrebat ce cerem de la dumneavoastră. Există niște lucruri care au um, intervenit în discuție de multe ori când am lucrat la raport. Și anume, s-a spus că nu trebuie ca persoanele care sunt vinovate în ceea ce privește drepturile omului să se bucure de impunitate. Trebuie să fie urmărite în instanță. Trebuie să uh, existe uh, niște consecințe după faptele lor. Trebuie, insistarea asupra multilateralismului, insistarea asupra faptului că acțiunile comerciale să se facă un mod, într-un mod care să ne facă mândri. Și aici vreau să menționez mecanismul de monitorizare care trebuie să existe atunci când vorbim de comerț. Pentru că una este să cer ca anumite lucruri să fie realizate și alta este să te asiguri că sunt cu adevărat făcute. Trebuie să arătăm că viitoare progrese vor fi făcute pe viitor, când situația drepturilor omului se va îmbunătăți și că dumneavoastră, prin acțiunile dumneavoastră și noi aici în Parlamentul European, vom contribui la accelerarea acestor progrese. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Damit ist... Mulțumim! Am încheiat această dezbatere. Votul va avea loc mâine. Și acum Trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi, iar domnul Borel are posibilitatea să treacă de partea cealaltă. Trecem uh, acum uh, la dezbaterea comună cu privire la politica externă și de securitate comună și politica de securitate și apărare comună, raportor domnul McAllister și la PSAC raportor domnul uh, Donjon. Vă aduc aminte că Puteți să vă înregistrați uh, prin sistemul electronic, dar și cu cartonașul albastru pentru a participa la Catch the Eye. Domnul Borel trece de partea cealaltă și când este gata, dăm cuvântul domnului McAllister în numele PP-ului. Vă rog. doamnelor și domnilor dragi colegi avem acest raport anual cu privire la pesc și cred că am identificat chestiunile majore cu care se confruntă uniunea europeană și subliniem o posibilă cale înainte. primele două săptămâni din acest an ne au amintit că securitatea Uniunii Europene este mai volatilă, mai uh, imprevizibilă și mai complexă și ambiguă decât oricând de la sfârșitul, celui, de la sfârșitul războiului rece. Iată trei concluzii din raportul meu pe PESC. Multilateralismul este în pericol. Sunt vremuri pline de provocări. Multilateralismul este pus sub semnul întrebării adesea. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne afirmăm ferm împotriva acestei tendințe, multilateralismul fiind cel care trebuie să stea la baza soluționării conflictelor. PESC trebuie să promoveze interesele noastre, valorile în vecinătatea noastră și pretutindeni în lume, să profităm de noul ciclu politic al instituțiilor noastre pentru a construi o Uniune Europeană mai puternică, proactivă și strategică. În al doilea rând, consolidarea Parlamentului European ca pilon al PESC este foarte importantă. În fosta legislatură, acest Parlament a jucat un rol proeminent în medierea și soluționarea unor conflicte întârziate. Am avut succes în ceea ce prește Ucraina și Macedonia de Nord. Aceste eforturi, mai ales în cadrul dialogului Jean Monnet, ar trebui să rămână o prioritate în anii ce vor veni și ar trebui să consolidăm rolul nostru în ceea ce privește supravegherea și monitorizarea PESC cu toate instrumentele externe. În acest context, trebuie să avem o abordare mult mai strategică, mai bună coerență și complementaritate între instrumentele financiare externe și PESC. În al treilea rând, Consolidarea PESC pentru a contracara amenințările globale este foarte importantă. Sunt convins că votarea cu majoritate calificată ar face din PESC ceva mult mai eficient și ar accelera procedura decizională. Nevoia unanimității este cea care ne împiedică să acționăm credibil pe scena globală. În ceea ce privește PSAC, trebuie să sporim capacitatea UE și a statelor membre pentru a acționa autonom dar și să consolidăm parteneriate cu organizații regionale. Anunțul din partea președintelui, președintei Comisiei de a avea o Uniune a Apărării în următorii cinci ani este salutar. La sfârșit, dragi colegi, niciun stat membru UE nu poate răspunde eficient la provocările globale singur. Trebuie să continuăm să promovăm valorile UE, să rămânem angajați uh, unor, uh, unei ordini mondiale bazate pe reguli și uh, în baza cooperării economice. Ajutorul pentru dezvoltare, ajutorul economic, ajutorul umanitar, uh, tot ceea ce ține de domeniul securității și apărării, toate aceste elemente trebuie avute în vedere. Trebuie să fim strategici și să utilizăm toate politicile noastre și instrumentele pentru a răspunde în fața provocărilor în imediata noastră vecinătate și dincolo de aceasta. A sosit momentul ca Uniunea Europeană să-și ia destinul în propriile mâini, să îmbrățișeze rolul său ca uh, putere economică suverană și nu pot decât să laud ceea ce a spus și a anunțat în altul reprezentant, prim vicepreședintele Comisiei, în primele săptămâni din mandatul său. Cred că se bucură de susținerea Parlamentului European. Și vreau la final să mulțumesc tuturor colegilor pentru buna contribuție, mai ales raportorilor din umbră, desigur, pentru o cooperare bună și fructoasă. Mulțumesc! Ganz herzlichen Dank. Mulțumim. Urmează acum domnul Donjon, raportor eh, pe al doilea raport, pe PEPSAC. Domnule înalt reprezentant, euh, permiteți-mi în primul rând să menționez raportorii noștri din umbră, care vin din diverse grupuri politice și am avut poziții divergente, dar au contribuit cu toții la acest raport anual a dus la schimburi destul de înflăcărate și asta este nimic altceva decât un semn că suntem interesați de acest subiect mai mult decât suntem interesați de orice alt subiect. Trebuie să facem o constatare a realității în domeniul apărării, trebuie să încercăm să îmbunătățim lucrurile și din această perspectivă am elaborat raportul care a fost puternic modificat între timp. Ideea este să avem în vedere că mediul nostru, în ceea ce privește securitatea, se înrăutățește. Vecinătatea este în criză, nu mai vorbesc de ce se întâmplă în Siria, în Libia, în Ucraina, atacurile jihadiste chiar în Europa, în uh, Cornul Africii, în Sahel și în Orientul Mijlociu, care e în fierbere. Crizele sunt simultane, legate între ele și toate uh, transmit o imagine dezolantă a unei Europei relativ neputincioase. Volatilitatea situației de la porțile noastre ar trebui să ne bulverseze confortul în care trăim, căci alianțele și parteneriatele noastre sunt din ce în ce mai slabe și am văzut ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu. Mulți speră că această confuzie este doar o paranteză regretabilă ce va dispărea. Poate că e așa, poate nu. Și sincer, eu aș fi tentat să spun că fără îndoială nu e așa. Mi se pare irresponsabil astăzi, ca europeni, să credem că securitatea noastră va continua să fie garantată la nesfârșit de alții, fără ca noi să ne asumăm propria răspundere. Realismul constatării este legat de un relativ eșec european. Dacă ne gândim la evenimente, cred că ar trebui să venim cu niște recomandări pragmatice, astfel încât europenii să poată acționa, nu doar să se indigneze, să deplângă sau să comenteze situațiile. Nu trebuie să ne amăgim cu vise. Statele membre sunt uh, importante în ceea ce privește apărarea, dar e pragmatic să recunoaștem că niciunul dintre ele, nici chiar cele mai active, și o spun asta ca francez, nu pot face față singuri, uh, singuri acestei provocări. Și aici mă refer la situația din Sahel, domnule înalt reprezentant. E nevoie să colaborăm și trebuie să existe inițiative pe care să le promovăm, dar trebuie să fim lucizi și realiști. Avem nevoie de o cooperare structurată, permanentă, pentru că altfel nu o să producem o diferență strategică majoră pe termen scurt și chiar mediu. Adevărata întrebare este una relativ simplă. Suntem noi, europenii, mulțumiți să rămânem niște simpli spectatori ba chiar cercetori în rândul celor care asigură securitatea globală. Nu vrem să ne implicăm activ, nu, pentru că avem mijloacele de a o face. Există o, un concept al autonomiei strategice care este foarte dezbătut, dar vreau să subliniez două aspecte. În primul rând, e o ambiție de construit și nu o realitate absolută în prezent. În al doilea rând, să fii autonom nu înseamnă să închei alianțe și parteneriate, să le elimini. Din potrivă, trebuie să poți aprecia singur când te confrunți cu o criză și să stabilești dacă vrei să răspunzi singur sau vrei să răspunzi conform priorităților noastre. Pentru noi, europenii, prioritățile de securitate nu sunt aceleași ca ale aliaților noștri extraeuropeni. Dar asta nu e o rușine, nu e o ruptură. Trebuie să fim capabili să ne asumăm această situație. Se vorbește aici despre urgențe climatice, urgențe de mediu, urgențe sociale la începutul acestui nou mandat și cred că e urgent să ne gândim și la poziția noastră strategică și să lucrăm la asta. Herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult. Urmează acum un altul reprezentant, domnule Borel Fonteles, vă dau cuvântul. Merci beaucoup, madame la Merci beaucoup. Uh Mulțumesc, domnule McAllister, domnule danjean de asemenea pentru tot ce ați făcut pregătind acest raport privind PESC și PSAC. O să încep cu primul raport privind uh, PESC. Mă bucur foarte mult că ne găsim într-o situație de continuitate în care um, ne bazăm foarte mult pe valorile noastre centrale și pe principiile noastre. Pe aceasta ne bazăm, așa trebuie să continuăm cu multilateralismul, așadar uh, bazat pe, pe anumite reguli și pe drept. Acesta reprezintă fundamentul politicii noastre externe. Mă bucur de asemenea că ați recunoscut că trebuie să fim puțin mai uh, îndrăzneți. Și zilele acestea chiar se dovedește că e nevoie de mai multă îndrăzneală și activism când vine vorba de Libia și de alte uh, locuri și situații cu care ne confruntăm. Să fim deci așadar mai uh, îndrăzneți când vine vorba și de protecția intereselor noastre vitale. Suntem într-o lume a puterii politice și, uh, bineînțeles, uh, în Europeană avem uh, puterea pe plan național și interesele europene care se combină. Trebuie, vă spuneam, să consolidăm legăturile dintre politica noastră internă și externă. Am spus asta mereu și o voi repeta în continuare. Să vedem cum stăm și cu implementarea. De altfel, e adevărat că e nevoie și de resurse pe măsură pentru acțiunile externe în următorul uh, cadru CFM, uh, vom vedea dacă se va produce asta sau nu. Trebuie să nu sacrificăm bugetele pentru uh, politica de vecinătate și Africa subsahariană în aceste noi instrumente propuse. Ieri m-am întâlnit cu președintele Franței și cu cinci președinți de țări sahariene și uh, am discutat despre nevoia de resurse necesare pentru a ajuta aceste țări cu problemele lor de securitate, care de fapt sunt și problemele noastre. Asta s-a discutat și mă întreb dacă resursul pe care le vom, le vom da în curând va fi unul bun pentru ei. Parteneriatele. Ați spus pe bună dreptate că pentru tot ce vrem să facem avem nevoie de parteneri. Vrem să fim multilaterali, dar nu poți să faci asta uh, de unul singur. A dansat tangoul uh, înseamnă doi parteneri. Uh, trebuie parteneri, parteneri care gândesc uh, ca noi legături cu blocuri regionale, cum ar fi Uniunea Africană, ASEAN și așa mai departe. Mă gândesc la probleme cum ar fi schimbările climatice, Consiliul European mi-a solicitat uh, o politică puternică pro-climat, astfel încât ambițiile noastre în materie climatică să fie transmise în cadrul parteneriatelor noastre în alte părți ale lumii, așadar, pentru că dacă nu, devin inutile. Trebuie să discutăm, să dialogăm cu ceilalți pentru ca să-i atragem uh, în acțiunile noastre pro-climat și ca să avem sorți de izbândă. Apoi, credibilitatea. Este clar că ne vom pierde această credibilitate ca putere geopolitică dacă nu aducem stabilitate și securitate în vecinătatea noastră imediată și uh, dacă nu suntem, nu suntem în stare să rezolvăm problemele din Libia sau din uh, Balcanii de vest și atunci va fi foarte greu să spunem cuiva că suntem noi vreo putere, vreo putere geopolitică. Trebuie să facem asta fără a sacrifica suveranitatea și dând dovadă de reziliență. Uh, Kosovo. Kosovo nu are guvern încă, dar uh, tot mă voi deplasa acolo până una alta, ca și în Serbia, pentru a uh, repeta angajamentul UE față de întreaga regiune avem o uh, serie de relații complicate cu o serie dintre vecinii noștri. Activitățile recente ale Turciei au afectat uh, securitatea și interesele unor țări membre și există mari probleme în anumite regiuni, cum ar fi Mediterana Centrală, care suferă să mă bine zis, trece printr-o serie de schimbări deosebite din punct de vedere geopolitic Turcia și Rusia nici nu mai sunt prezente acolo uh, și de fapt, sunt mai mult prezente acolo decât uh, în alte vremuri când eram noi mult mai prezenți. Încă o dată, sunt probleme, bineînțeles, în Libia, în Iran, Irak, uh, lucruri care ne-au preocupat și în dezbaterile de astăzi. Am fost în fruntea eforturilor menite a calma situația. Totuși, trebuie spus că cine va fi la masa negocierilor pentru a calma situația nu va fi în Europeană reprezentat acolo, ci Turcia și Rusia. Africa acum, un continent plin de speranță și cu mari probleme. Consiliul a cerut înaltului reprezentant și Comisiei ca până în iunie să prezinte un plan național complet de acțiune pentru Africa și pot să vă spun că nu e prea mult timp până în iunie ca să facem acest plan complet de acțiune împreună cu partenerii africani pentru că nu putem să facem noi asta singuri. Nu putem să avem un plan pentru Africa în lipsa africanilor. Începem cu Sahelul și președintele Macron ieri uh, a ținut uh, sau a prezidat o ședință foarte interesantă cu reprezentanții acestor țări, punându-se problema ce se poate face împreună, așa cum facem și noi uh, la, și vom face și noi cu cei din Uniunea Africană la Addis Abeba luna viitoare, la America Latină, care este în flăcări, din Chile și până în Mexico, Mexic se uh, confruntă acest continent cu foarte multe probleme. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Să continuăm apoi interesele noastre în uh, Asia, care este în continuare stabilă și prosperă, poate cea mai stabilă și prosperă regiune din lume astăzi. Mâine vom merge la New Delhi pentru a participa la uh, dialogul nostru strategic cu această țară în cadrul parteneriatului nostru, așa vom face și cu China pentru a pregăti summitul respectiv. În ce privește politica de securitate și apărare comună, PSAC, eh, în raportul eh, acesta se vorbește despre provocările care ne așteaptă aici. Urgența este clară. Într-o lume geopolitică, Uniunea Europeană nu trebuie decât să-și eh, consolideze capacitățile pentru a se pro, proteja și trebuie să devină furnizor de securitate. Principalele aspecte din această politică sunt acele 17 misiuni ale noastre din afara granițelor UE și trebuie să-i salut pe mii de reprezentanți ai noștri, de soldați, femei și bărbați care sub steagul european participă la misiuni deosebit de periculoase. Ați spus și dumneavoastră că trebuie să abordăm probleme persistente, structurale, care afectează astăzi misiunile noastre. Trebuie să ne asigurăm că misiunile noastre PSAC vor fi mai bune, mai robuste, ca și resurse umane, dar ca și calitatea mandatelor lor. De asemenea, doresc sprijin politic pentru a uh, avea uh, un, o, un, o facilitate de pace europeană cu propriul buget pentru a permite capacități de apărare proprii europene. Asta ar fi tare de folos, mai ales în țările din Sahel. Ca să jucăm un rol mai mare pe scena internațională, trebuie de asemenea o autonomie strategică, cum se numește ea. Și, bineînțeles, că anumite conflicte nu sunt decriptate, înțelese la fel de toată lumea. Sunt lucruri sensibile, însă în anumite țări, în anumite regiuni, trebuie să ne consolidăm capacitatea de a conlucra și de a acționa cu parteneri și unor poate chiar singuri, dacă este cazul. În raportul dumneavoastră spuneți că asta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu mai uh, ține la parteneriatele sale sau renunță la ele. Din potrivă, Uniunea Europeană va fi un partener mai bun, mai important pe plan internațional și asta va fi și în uh, serviciul NATO, pentru că cele două entități trebuie să meargă mână în mână. Vreau să subliniez faptul că avem un uh, fond specific de uh, cooperare uh, structurală. Dumneavoastră, pentru acest fond de apărare, uh, votați bugetul, ca și pentru facilitatea pentru pace, care vor fi pietrele de temelie ale viitoarei noastre politici de securitate și apărare comună. Pot fi spuse multe în legătură cu ceea ce încercăm să facem și raportul acesta le acoperă foarte bine. Vreau să vă spun că sunt foarte de acord cu conținutul raportului dumneavoastră și subliniez numai nevoia de ehm, a pune niște ehm, contururi acestei inteligențe artificiale care s-ar putea să fie cumva deturnată de anumiți actori eh, ostili nestatali avem nevoie să participăm la toate discuțiile globale privind regulile respective când vine vorba și de, și de uh, aplicațiile tehnologice care influențează propria noastră siguranță și securitate. Sunt sigur că mulți europeni nu sunt conștienți de tot ce înseamnă consecințele uh, dezvoltării inteligenței artificiale în materie de securitate și apărare pe termen uh, scurt uh, și nu pe termen foarte lung, ci în următorii 5 ani, care vor fi decisivi. Uh, explorarea spațială și uh, Uh, apărarea maritimă sunt alte elemente strategice unde e nevoie de cooperare și coordonare a instrumentelor noastre interne și externe și aici vreau să subliniez, așa cum spune și raportul dumneavoastră, cum că uh, uh, centrul de sateliți europeni va avea nevoie de fonduri pe măsură mai ales din bugetul european, pentru a-și menține contribuția sa uh, la acțiunile noastre în acest domeniu. E greu de crezut că putem să facem ceva în lume dacă nu suntem în stare să observăm uh, starea lumii. Avem nevoie de acest uh, centru satelitar care nu poate să nu aibă resursele de care are nevoie. În concluzie, Miza este foarte mare și provocările sunt extraordinare. Trebuie să menținem ritmul când vine vorba de consolidarea politicii noastre comune de securitate și apărare. Și există niște probleme în vecinătatea noastră imediată și pe termen scurt. Acestea vor reprezenta practic un test al capacității și voinței statelor membre de a juca acest rol. Să vă dau un exemplu. Imaginați-vă că există o încetare a focului și că ajungem la un acord la Berlin pentru o, politică, o, pentru o soluție politică. Dar orice încetare a focului poate să dureze, nu, nu poate să dureze decât câteva săptămâni uh, în lipsa unei proceduri de monitorizare ca atare. Suntem oare gata să facem asta? Asta este întrebarea la care va trebui să răspundem în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim! Urmează acum grupurile politice. Domnul Galer, în numele PP, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Cerem din partea executivului să ne facem propriile teme de casă în momentul în care sunt vizate interesele noastre. Despre Libia, nu cred că avem interese foarte diferite. Stimate înalt reprezentant, faceți tot posibilul pentru ca toate guvernele UE să fie de aceeași parte – adică de partea guvernului uh, recunoscut uh, internațional, ca să nu mai trebuiască să apeleze la susținerea Turciei. Și apoi faceți presiuni pe lângă toate guvernele să reușească să se mențină la, angajamentul, la nivelul angajamentului francez și faceți tot posibilul pentru ca mijloacele pentru fondul de apărare și pentru mobilitatea militară să nu fie ciuntite. E foarte important. Și ca să închei pe o notă pozitivă, ar trebui să profităm acum și să realizăm că avem o insulă în Asia de Est unde am văzut într-o societate chineză alegeri democratice. Haideți deci să îi felicităm pe cei din Taiwan pentru alegerile care au fost organizate acolo, unele cu celeritate și democratice, ceea ce doresc uh, pe întregii uh, Asii de Est. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, în numele SND, dau cuvântul domnului Lopez. Muchas Mulțumesc, doamnă președintă. Pe durata plenarului am avut două rapoarte importante privind politica noastră externă, cea privind uh, politica de apărare și cea privind politica externă și de apărare. Vreau să mulțumesc domnului McAllister, raportorul nostru în domeniul politicii externe, pentru aceste rapoarte la care am lucrat cot la cot. În rapoarte se arată care este situația cu care se confruntă Europa că este diferită de cea cu care ne-am uh, confruntat în, deci- în deceniile anterioare. Competența dintre marile puteri ne amenință poziția în lume. O lume bazată pe reguli, pe structuri multilaterale, în care a coopera e mai bine decât a concura și că regulile merg mână-mână cu cooperarea și dialogul. În fața acestei constatări, Europa trebuie să hotărască să-și ia destinul în propriile mâini și de aceea avem o propunere strategică pentru autonomia noastră și suveranitatea noastră ca continent, pentru a avea capacitățile noastre să ne apărăm și să promovăm interesele și valorile noastre. Se pare că Europa astăzi este un continent care trăiește între carnivori și în fața acestei realități trebuie să acționăm, trebuie să mobilizăm suficiente resurse, să avem noi capacități și în domeniul apărării trebuie să consolidăm alianțele în special cu America Latina și Africa și să ne coordonăm eforturile. Noi toți, statele și UE și în altul reprezentant are un rol esențial în următorii cinci ani în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc și acum urmează din partea Renew domnul Paet. Mulțumesc, dragi colegi! Pentru ca Uniunea Europeană să fie ascultată în chestiuni globale și să fie luată în serios, trebuie să aibă o singură voce. Asta include domenii din politica de securitate, ajutor pentru dezvoltare, politică de apărare. S-au făcut destul de multe în ceea ce privește sfera PESC, dacă e să comparăm cu anii în urmă, dar trebuie făcute mult mai multe și ideea apărării comune trebuie luată în serios de toate statele membre. Dorim ca Uniunea Europeană să fie autonomă din punct de vedere strategic. Poate contribui foarte mult la consolidarea cooperării și securității transatlantice, să lucreze împreună cu NATO și cu parteneri care gândesc la fel. Pentru a avea o mai puternică apărare UE nu înseamnă să subminăm, subminăm NATO, ci viceversa. O Uniune mai puternică este un partener mai puternic pentru NATO, cu capacități militare sporite, cu investiții în tehnologii de apărare, cu invenții noi. Ținând cont de dimensiunea și capacitățile UE, este fundamental ca Uniunea Europeană să se poată apăra. Și este motivul pentru care buna cooperare cu NATO, SUA, Canada și alții reprezintă elemente foarte importante. Dar, ca să putem să apărăm principiile legislației internaționale și multilateralismul, înseamnă că trebuie să avem o dimensiune de apărare și de securitate în relațiile noastre militare. Uniunea Europeană, în apăr- politica de apărare, trebuie să aibă tot, de la personal, capacități militare, capacități tehnice și până la o industrie eficientă a apărării. Asta înseamnă suficiente contribuții financiare, după cum și depășirea dezacordurilor politice. Dacă nu, nu vom avea un cuvânt de spus față de mari actori, SUA, China, Rusia și alte puteri emergente. Dincolo de conceptul de apărare europeană și substanța acestuia, mai sunt alte provocări iminente cu care ne confruntăm și care merită atenția noastră, pentru că trebuie să punem problema corect de pe acum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Continuăm cu domnul Coffer din partea verzilor. Vă rog! Mulțumesc! Dragi colegi, Dobândirea de capacități de politică mondială, cum spunea Jean-Claude Juncker, reprezintă un element central în politica noastră comună de securitate și de apărare și sunt de acord, domnule Borel, cu dumneavoastră. Înseamnă că nu putem să ne odihnim în acest status quo. Trebuie să fim dispuși să ne asumăm și să preluăm noi răspunderi. Dar trebuie să avem o direcție foarte clară Valorile proprii, apărarea intereselor trebuie reprezentate fără a cădea într-o capcană de a face o politică a unei forțe mari. Nu vrem să devenim o superputere. Vrem uh, să preîntâmpinăm uh, situația în care uh, se ajunge la tensiuni. Uniunea Europeană trebuie să fie pilonul unei ordini multilaterale și să țină piept unei evoluții în care, prin Uh, niște măsuri internaționale să ajunge doar la nostalgia trecutului. Raportul domnului McAllister este bun. Mulțumesc pentru asta și aș vrea să sper că putem să mergem în, ace- să mergem în această uh, direcție și să ne înțelegem mult mai bine și cu colegii din parlamentele naționale. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Bonfrisco de la IDE. Vă rog! doamnă președintă, stimați colegi. Mulțumesc eh, domnului McAllister și Danjean pentru ce au făcut și pentru rapoartele care ne ajută să înțelegem mai bine cum, de exemplu, la câțiva kilometri de frontierele noastre, în Africa de Nord și Orientul Mijlociu, crizele s-au concretizat fără ca eforturile noastre să dea rezultatele dorite. După 5 ani eșuați de gestionare Juncker, Libia, iată, este acum în mâinile Rusiei, Turciei și Chinei, în timp ce acordul nuclear iranian se sfărâmă la primul obstacol. Întrebarea e simplă, domnule vicepreședinte Borel. Instrumentele politice, resursele pe care le avem pentru politica industrială și apărarea europeană și apărarea strategică pe care ați menționat-o, vor avea un impact la nivelul securității pentru cetățenii europeni care au ales practic acest parlament? Mulțumesc. Din partea ECR, domnul Van Orden. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu am fost uh, parte din acel uh, mic grup de conservatori britanici ales în 1991 uh, care a încercat cumva să schimbe direcția UE pentru că ne temeam de anumite tentații federaliste ale unei mici elite centralizate și asta pe seama uh, nevoilor cetățenilor. Există aceste tentații naționaliste. Uniunea Europeană dorește din potrivă uh, federalism. Eu înțeleg care sunt uh, prioritățile strategice ale UE și ale Regatului Unit, uh, respectiv um, pentru că um, eu le pun sub semnul cooperării cu NATO și cu Statele Unite. Eu am fost cel care uh, m-am opus uh, tot timpul acelei faimoase armate europene uh, de când s-a discutat ea în uh, Parlament. Și având în vedere majoritatea calificată, e vorba, bineînțeles, de o prioritate, prerogativă națională uh, și, așa cum a spus și domnul uh, Danjean, uh, trebuie să ne gândim la toate consecințele uh, pentru că, practic, nu facem decât să dăm apă la moară unor alte evoluții și este foarte clar că nu aceasta este calea de a separa Uniunea Europeană de calea sa transatlantică. Trebuie, bineînțeles, cu toții să ne sporim capacitățile noastre naționale de apărare. Numai așa vom fi buni aliați și vom face mai mult și mai bine și vom explica cetățenilor nevoia de aceste capacități, iar democrația înseamnă solidaritate în cadrul marii alianțe de la NATO și nu a obstrucționa-o pe acesta și a favoriza tot felul de diviziuni. Vă mulțumesc foarte mult. Există un cartonaș albastru. Îl accept acceptați? Vă rog. Domnule Van Orden, n-ați fost întotdeauna de partea majorității pe acest subiect și nu prea am avut puncte uh, comune în uh, pozițiile noastre, mai ales când vine vorba de UE, NATO și cooperarea transatlantică de consolidat. Uh, dacă îmi permiteți, întrănesc să sper un lucru, cum este ultima dumneavoastră sesiune plenară în acest Parlament, sper că măcar veți primi înapoi cu nostalgie la ceea ce totuși am reușit să facem împreună până acum. Um, în primul rând vreau să vă spun că am acceptat catorașul albastru cu multă plăcere și am avut o serie de dezbateri interesante în această uh, aulă de-a lungul timpului. Am colegi care uh, au refuzat totuși cartonașe albastre de la mine. Ce să zic, uh, părăsesc uh, Parlamentul totuși cu oarește tristețe. Am fost aici 30 uh, de ani ca bun soldat, um, politician, am obținut unele rezultate, însă această tendință care se accentuează prin plecarea britanicilor este o uh, tendință greșită și mă îngrijorează foarte mult. Vă mulțumesc! Continuăm. Are cuvântul doamna Villanueva de la GUE. Mulțumesc, doamna președintă. Escaladarea tensiunilor din Iran după asasinarea lui Soleimani i-au au pus întreaga lume într-o tensiune maximă. Credeți că putem garanta securitatea cetățenilor europeni uh, susținând politica incendiară lui Donald Trump? Să nu confundăm securitatea cu operațiuni militare. Securitatea este dată de cei care garantează o viață demnă, acces la servicii de bază, dar înseamnă și să nu ne implicăm în ingerențe militare în alte țări orchestrate din uh, Casa Albă sau bombardamente cu drone. Trebuie să ne asigurăm că dreptul internațional este respectat. Trebuie să consolidăm multilateralismul, dar nu avem o perspectivă noastră, a noastră, a proprie. Trebuie să ne preocupe situația din Uniunea Europeană și, și situația milioanelor oameni din lume, să prioritizăm dialogul diplomația, controlul diplomatic, operațiunile militare, să ne bazăm pe securitate cu dezvoltarea justă a altor țări. Trebuie să avem în vedere feminismul, democrația și atunci vom fi pariat cu adevărat pe securitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Papadakis, de la Neafiliați. Da, un lucru este clar. Ambele rapoarte pun uh, calea unor noi războaie în numele unor acțiuni uh, multilaterale cu sau fără NATO, vedem că sistematic interesele concernelor europene sunt cele susținute, care intră în concurență cu concernele rusești, chinezești și americane. Și se fac uh, intervenții imperialiste în terțe state, se anunță în armare și în NATO iar mecanismele militare iau amploare sub uh, egida politicii de apărare europene. Avem fond de apărare, PESC, PESA, mecanism de vecinătate și aceste mecanisme sunt pe falsă dreptate numite mecanisme de pace. Toate aceste elemente n-au nimic de a face cu protecția frontierelor sau cu dreptul suveran al statelor, așa cum vrea să lase să se creadă guvernul elen. E vorba de faptul că uh, un acord între Libia și Turcia e privit cu îngrijorare. Sunt niște uh, evoluții imperialiste în Uniunea Europeană și popoarele, anumite popoare luptă împotriva acestora, după cum și anumitor, împotriva anumitor intervenții militare. Domnul Băsescu.

suficientul de capabilități într un scenariu în care europa ar fi nevoită să se apere singură fără ne pare rău ați depășit uh, timpul alocat și suntem în urmă cu programul îmi pare rău trebuie să continuăm și urmează colegul sau colega Ara Covaci. Un minut și jumătate. Mulțumesc, stimată doamnă președinte. Uh, cred că avem un text foarte bun în față datorită domnului Donjon și cred că uh, se datorează și eforturilor comune făcute de grupurile politice în această instituție, că avem un document așa de bun. Ca raportor din umbră, eu cred că s-a ajuns la un oarecare echilibru. Este un text echilibrat cu uh, aspecte care se adresează tuturor democraților europeni. inclusiv aspecte referitoare la consolidarea rolului Parlamentului. În raport se subliniază cât de importantă este să avem o integrare profundă. E foarte important acest element pentru că noi credem în o Europa puternică în Statele Unite ale Europei și credem că politica de apărare și securitate uh, poate să funcționeze dacă putem oferi răspunsuri rapide și eficiente. Și doar Europa puternică poate să uh, răspundă populismului în creștere, atacurilor cibernetice și campaniei de dezinformare. Cu acest raport, cred că am reușit să ne apropiem uh, nu doar de obiectivele noastre, dar și de visele noastre și de aceea v-aș ruga să votați pentru. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Vautmans. Vă rog. În 1999, Uniunea Europeană a trebuit să răspundă întrebării lui Kissinger, pe cine sun eu când vreau să sun Europa? Și s-a creat un nou post uh, cu un profil înalt, și anume înaltul reprezentant uh, pentru afaceri externe și politică de securitate. Astăzi știm cu toții că întrebarea lui Kissinger nu este rezolvată. Vedem astăzi cu situația din Iran și din Irak, după moartea generalului Soleimani. Toată lumea sună pe toată lumea, domnul Borel, îl um, uh, sunați pe Zarif, uh, uh, Michel pe Guterres, Merkel îl sună pe Trump și Erdogan. Deci trebuie să facem ca lucrurile să fie mai puțin ambigue, mult mai clare, nu doar pentru acei Henry Kissinger ai lumii, dar și pentru a apăra interesele noastre. Postul dumneavoastră n-ar trebui să fie înalt reprezentant, ci ar trebui să fie un post pe înțelesul tuturor cetățenilor, și anume ministru UE de afaceri externe. Asta pot și eu să explic tuturor cetățenilor europeni. Să vă, dau, să vă dăm posibilitatea să acționați, adică să abolim regula unanimității la Consiliu, în așa fel încât să puteți lua avionul la Teheran sau la Washington încă chiar în această seară. Haideți să dezvoltăm o uniune a apărării cu adevărat europeană, și, dacă ar fi după mine, chiar cu o armată adevărată a Uniunii ca să ne putem apăra interesele, frontierele și vecinătatea. Dacă ar fi să învățăm un lucru uh, din uh, agresiunea americanilor este că o politică puternică uh, externă Uh, cu o forță militară importantă merge exact uh, spre inima națiunilor. Să luptăm pentru o UE mai puternică în lume. Domnule Borel, vom lupta împreună cu dumneavoastră în acest Parlament. Vă mulțumesc! Urmează acum doamna Neumann. Un minut. Dragi colegi, situația din Orientul Mijlociu se desfășoară în fața ochilor noștri. Armele în număr mai mare nu sporesc siguranța unei națiuni. E nevoie de prevenție și de dezarmare. Dar, din păcate, nu prea găsim multe elemente dintre acestea în raportul domnului danjean e nevoie, um, să se resping sume mai mari uh, pentru a preveni crizele, iar uh, politica um, de export a armelor este una greșită. Deci se pare că lucrurile rămân cam cum sunt acum. Raportul de mai multe ori cere uh, faptul că trebuie să fie sporite cheltuielile militare până la 2% din PIB. Și atunci mă întreb unde se oprește uh, abordarea noastră constructivă. E necesar să existe o abordare potrivită cu măsuri civile și militare, pentru că la ora actuală tratatele prevăd asta și pentru că doar așa putem să obținem pace. Este motivul pentru care Recunoaștem uh, efortul domnului Danjean de a intermedia, dar dacă mâine amendamentele noastre nu trec, noi totuși vom vota împotriva raportului. Mulțumesc! Mulțumim! Continuăm dezbaterea cu doamna sau domnul Rivier. Mulțumesc. În materie de diplomație, securitate și apărare, domnul McAllister și domnul Danjean sunt voci pe care le ascult cu mare atenție și le salut munca. Membrii ai PPE în țările lor dau uh, senzația că cred măcar puțin în națiune. Deci uh, împărtășesc uh, pertinența analizelor referitoare la creșterea islamismului și așa mai departe. Uh, multe însă sunt incompatibile cu federalismul și o Europa care funcționează bine. Fondul European pentru Apărare va, folosi, va, va fi folosit pentru state majore naționale. Uh, Credem, cred că majoritatea calificată ar trebui să fie uh, folosită aici în continuare. Uh, astfel apărăm proiectul unei Europi uh, federale. Regula unanimității, care cred eu că nu va fi pusă sub semnul întrebării, va garanta primordialitatea națiunilor. Uh, Noi vom încerca să redăm suflul național uh, a acestor uh, două rapoarte în interesul popoarelor. Are cu- cuvântul un minut doamna Fotiga. Thank you. Uh... Vă mulțumesc. Eu o să mă acces pe PESC, aceasta este domeniul de care m-am ocupat mai mult. În acest raport există multe dispoziții pozitive, de exemplu libertatea de navigare, uh, provocările și amenințările aduse acestei noțiuni de la strâmtoarea Ormuz până în Marea Roșie, dar există um, și câteva um, linii roșii, de exemplu, uh, votul privind o majoritate uh, calificată. Dezbaterea de astăzi privind situația din Iran ne demonstrează că suntem în continuare uh, divizați în Uniunea Europeană și, în plus, introducerea unei Um, unui proces decizional în temeiul unei majorități uh, calificate s-ar putea să fie și mai dăunătoare uh, la adresa a unei abordări multilaterale inter- internaționale. Mulțumesc, domnul Wallace. This report... Mulțumesc. Acest raport cu la implementarea um, politicii comune este, de fapt, un uh, motiv de militarizare. Nu contează că e împotriva principiilor clauzitoare din unele state membre această sursă de cooperare, ridicat cooperarea de apărare la un nou nivel, care amenință neutralitatea irlandeză proclamată în Constituție, cu multiplicarea fondurilor de apărare pe care le încurajează acest raport și sprijină dezvoltarea pe viitor, proiectul de pace promovat de alegători par să dispară în Oceanul Mondial. Spre deosebire acest raport care salută implementarea PESCO, și salută ce spune tratatul de Lisabona și special obligatorii. Nu suntem de acord cu ideea că să avea un efect obligatoriu asupra legislației naționale. E o presiune deosebită asupra conceptului de neutralitate irlandeză și a dus în dezbatere chestiunea conceptului și trimiterea la amendamente. Trebuie notat că Curtea de Conturi a subliniat în raportul ei faptul că militarizarea sporită a Uniunii Europene nu e ceva sprijin de toate statele membre. Are cuvântul acum domnul Pușdemon Cazamaho, un minut. Dragi colegi, domnule Borei, una dintre cele mai mari active, importante active ale Uniunii noastre este uh, puterea uh, noastră um, democratică. Putem, uh, trebuie să apărăm minoritățile și poziția democratică în întreaga lume. De aceea trebuie să ne punem întrebări. Imaginați-vă ce am spune dacă grupul de lucru uh, al Națiunilor Unite în legătură cu uh, detențiile uh, ilegale ar spune că um, un stat terț a um, încarcerat familii și că trebuie să fie eliberate aceste familii. Atunci am protestat. Dar ce ar fi dacă una, dintre, dacă una dintre aceste țări ar fi un stat membru? Toate aceste lucruri se petrec în Spania și de aceea mă interesează să știu dacă aplicăm cumva standarde duble când aceste lucruri se întâmplă în Uniunea Europeană. Standardele duble sunt unul dintre cele, una dintre cele mai mari probleme pentru de, credibilitatea democratică a politicii noastre externe, iar Comisia trebuie să impună statelor membre aceleași criterii pe care le impune restului lumii. Urmează doamna Gal, un minut. Vă mulțumesc. Obiectivul principal al politicii um, externe comune și de apărare comună trebuie să fie protecția împotriva amenințării teroriste, protecția fr- frontierelor externe, prevenirea noilor valuri de migrație și toată această chestiuni uh, împreună cu evitarea um, conflictelor uh, regionale și avem nevoie de toate aceste elemente pentru a păstra uh, pacea. În contextul politice europene de securitate comune, este salutar faptul că există, să, să există un mecanism european comun, însă până, până când va exista un asemenea sistem european comun, fiecare stat membru trebuie să se preocupe de acest domeniu. Uh, în Ungaria vom cheltui mai mult de 2% din PIB pentru armată și este foarte important să nu pierdem din vedere ce se întâmplă în Balcanii de Vest. Și în acest context începem uh, negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu Albania și cu Macedonia de Nord. Eu nu sunt de acord cu o majoritate calificată pentru că aceasta răpește statelor membre de dimensiuni mai mici să se pronunțe în mod uh, suveran pe chestiuni uh, importante. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Picula. Te-am izvestit, Elima, na odlično obavljenom poslu. Izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike je doneseno konsenzualno. Istaknuta je uloga Europske unije ne samo u promoviranju mira i sigurnosti. Mulțumesc uh, raportorilor. Rolul preeminent al Uniunii Europene în promovarea păcii și securității ca și de actor în situația actuală, e ceva pe care trebuie să ne concentrăm. În ce privește PESC și PASC, sper că rapoarte ca acestea vor fi adoptate și pe viitor. Sprijin de asemenea consolidarea capacității strategice a UE. În primele săptămâni din acest an am, s-a mărit instabilitatea în regiune. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să continue să promoveze valorile cheie ale cooperării păcii și progresului. Autonomia strategică cu nevoie deosebită ca Uniunea Europeană să continue să-și dezvolte capacitățile de apărare în direcția pe care trebuie să mergem. Balcanii trebuie să fie mai uh, mult o prioritate în politica de apărare și securitate. O vecinătate stabilă e garanția unei Uniuni Europene stabile. Iată mesaje pe care trebuie să le trimitem partenerilor din Europa de Sud-Est, sunt convins că vom continua să promovăm Europa puternică în relații multilaterale și cetățenii se așteaptă la rezultate care să corespundă mesajelor. Natal, for one and, one and a half minutes from the, new group. Acum, de la aici, un minut și jumătate, doamna Aloazo. Non, c'est une commission géopolitique Doamna uh, von der Leyen a anunțat o, o comisie geopolitică și uh, starea lumii îi dă dreptate. În Siria, în Libia, în Orientul Mijlociu, în Ucraina, în, Sah- în Ucraina, în Sahel, crizele se eternizează, se ajungesc la nesfârșit și ne privesc pe toți. Trebuie să depășim etapa inocenței, aceea în care proiectul european care este unul de față, de pace, nu ar trebui să se ocupe de apărare. Acestea sunt ambițiile raportului referitor uh, la uh, PESC și la PESA care sunt supuse la vot. Trebuie să construim o apărare europeană robustă care să ne permită să ne respectăm angajamentele față de aliații noștri și să ne angajăm autonom de câte ori uh, este necesar. Este deja o necesitate arzătoare ca Europa să se poată apăra pentru că în crize și în regiuni care ne privesc direct, trebuie să facem tot ce putem. Trebuie să uh, ne jucăm rolul întreg în rezolvarea crizelor, folosind toate instrumentele de care dispunem. Să fim mediatori, să fim facilitatori, dar în același timp să fim și actori implicați în reîntoarcerea la pace atunci când interesele noastre sunt în joc. Trebuie să ne folosim toată uh, greutatea politică pe care ne-o conferă puterea noastră economică. Uh, Trebuie să, ne, uh, să nu mai permitem uh, ca vocea Europei să nu fie auzită în configurarea geopolitică. A venit momentul ca Europa să fie auzită și să fie auzită. Filip Man are cuvântul un minut de la uh, neafiliați. Doamna președinte, am, am ascultat niște cuvinte foarte frumoase și principii nobile, însă această dezbatere